Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am să vă rog să luați loc. Urmează să începem în aproximativ un minut. Între... Însă, așadar, mai aveți uh, câteva minute sau un singur minut pentru a vă găsi un loc în sala noastră. And to finish exciting discussions și același minut pentru a pune capăt conversațiilor dumneavoastră foarte interesante. Uh, <clears throat> let me welcome all of you. Dați-mi voie să vă urez bun venit tuturor, dar în primul rând doamnei comisar desemnat pentru Uniunea Energetică, doamna Alenca Bratușec. Doamna Alenca Bratușec este fostul prim-ministru al Sloveniei. Iar audierea noastră publică este organizată în comun cu Comisia uh, pentru Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară. Alături de mine este președintele acestei comisie, acestei comisii, Giovanni Lavia. Uh, de asemenea, organizează această uh, audiere Comisia ITRE pentru Industrie, Cercetare și Energie, al cărei președinte sunt eu. Este a doua audiere comună între uh, două comisii și vom coprezida această reuniune de-a lungul întregii audieri. Dați-mi voie să vă urez bun venit tuturor membrilor din cele două comisii parlamentare, dar urez bun venit și celor din ONG-uri, societate civilă, companii, reprezentanților din state membre. Audierea noastră publică este transmisă în direct pe internet și asta pe site-ul Parlamentului European. Drept urmare, toți cetățenii europeni ne pot urmări și le urez bun venit și lor. Comisia ITRE se ocupă de politica energetică a Uniunii Europene în general, dar și pentru stabilirea, crearea și funcționarea pieței interne în domeniul energetic, dar și tot ce ține de uh, aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene, promovarea eficienței energetice, uh, și promovarea interconexiunii între rețelele energetice, inclusiv dezvoltarea de rețele transeuropene în domeniul energetic și al infrastructurii energetice. Energia, cu siguranță, va fi foarte sus pe agenda viitoarei comisii, deci este foarte important să vedem ce are de spus doamna comisar desemnat, doamna vicepreședinte, referitor la modul în care intenționează să facă față multiplelor provocări din domeniu. Știm foarte bine că există elemente precum concurența, afacerile externe, industria, care pot fi foarte importante în um, atingerea obiectivului de a crea o uniune energetică. Cu toții din partea Envy și ITRE ați uh, primit documentele, și anume scrisoarea de misiune a doamnei Bratușec, CV-ul dumnea ei, declarația dumnei de interese financiare și o copie a scrisorii uh, transmise de către Comisia Jure referitoare la declarația privind interesele financiare. În plus, ați primit răspunsurile înscris la întrebările pe care noi le-am adresat în scris este chestionarul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Înainte de a-i da cuvântul colegului meu pentru a continua cu prezidarea reuniunii, vă spun că Parlamentul îi evaluează pe comisarii desemnați pe baza competențelor generale, angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, evaluează cunoștințele în domeniul portofoliului alocat și, de asemenea, uh, competențele în domeniul comunicării. Aceasta va fi uh, sarcina audierii noastre. Domnule președinte, aveți cuvântul. Dar il benvenuto al comisario e vicepresidente designat. Mulțumesc, domnule Buzek. Aș dori să-i urez și eu bun venit, doamnei comisar desemnat, bun ve uh, Alenca, bun, aș dori să-i urez bun venit, doamnei Alenca Bratu și comisar desemnat. În 2011, doamna Bratușec a fost aleasă de către Parlamentul său pentru a conduce Comisia de Control Bugetar în februarie 2013, a devenit prim-ministru al Republicii uh, Slovenia, prima femeie care a deținut acest post. În aprilie 2014 a preluat și Ministerul Sănătății. În domeniul său de responsabilitate la Comisia Europeană ar urma să coordoneze munca mai multor comisari, în special Comisarul pentru Acțiune Climatică și Energie, și al Comisarului pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit. Aceste portofolii acoperă o, o bună parte din munca Comisiei pentru Mediu. mediu. Doamna vicepreședinte pentru Uniunea Energetică trebuie să introducă o politică rezilientă în ceea ce privește uh, Uniunea Energetică, o viziune în ceea ce privește schimbările climatice, se va asigura că Uniunea Europeană are o poziție unită în, nego în negocieri față de uh, terți și, de asemenea, se va asigura că uh, trebuie să se, dezvol că se dezvoltă potențialul de creare a locului de muncă al creșterii ecologice. Ne dorim, avem obiective ambițioase și dorim să ne atingem uh, aceste obiective. Câteva elemente sunt importante, și anume nevoia de a avea o poziție coordonată a Uniunii Europene la negocierile climatice internaționale de la Paris în 2015, în plus crearea unui cadru eficient în domeniul energetic și climatic pentru 2030 și nevoia de a reforma piața de um, certificate de CO2. Aș, am să-i dau acum cuvântul domnului Buzec pentru a explica structura audierii. Vă mulțumesc. Am să vă explic cum vor funcționa lucrurile. La începutul audierii, doamna comisar desemnat va ține o intervenție introductivă. La Comisia ITRE, de fiecare dată, se prevăzuseră pentru asta 15 minute. La Comisia uh, pentru Mediu am, uh, au fost 10 minute. Așadar, am căzut de acord cu domnul Lavia să propunem 12 minute. Este undeva între cele două, între cele două um, obiceiuri, ITRE și ENVI. Iar doamna comisar desemnat a fost informată referitor la decizia noastră. S-a pregătit așadar pentru o intervenție de 12 minute. Apoi, dumnea ei va avea la final încă 5 minute pentru o intervenție finală. După această intervenție introductivă, vor urma, pat, urma 45 de întrebări. Sloturi de 3 minute, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspuns. Doamnă comisar desemnat, aș dori să subliniez acest lucru. Toată lumea uh, este uh, rugată să-și respecte uh, timpul. Va exista o toleranță de 5 secunde pentru deputat și 10 secunde pentru comisarul desemnat, dar după aceasta microfonul va fi oprit. Uneori nu suntem uh, atât de nepoliticoși, dar în general avem puterea să facem asta, să oprim uh, microfonul va apărea un simbol, o steluță, mm, cu, 5, cu 10 secunde înainte de finalizarea timpului de intervenție. Prima rundă de întrebări va veni din partea reprezentanților grupurilor politice. Interpretarea este oferită în 23 de limbi. Deci fiecare poate să vorbească în limba sa maternă. Ne amintim vorbitorilor să nu vorbească prea repede, pentru că avem nevoie de o interpretare adecvată. Dezbaterea va fi transmisă în direct pe, parlamentul site-ul, pe site-ul Parlamentului și, în plus, va fi posibilă accesarea unei înregistrări a audierii după ce aceasta se va fi încheiat. Am încheiat cu chestiunile tehnice. Doamnă comisar desemnat, fostă prim-ministru, vă dau cuvântul. Thank you.